Koleżanki i koledzy. Dragi colegi. Reluăm acum ședința. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de alegerea vicepreședinților Parlamentului European. Am primit numele următorilor candidați. Robert Angelili, Koch Merin Silvana. Kratsa Tsagaropoulou. Rodi. Lambrinidis Stavros. Macmillan Scott Edward. Martinez Martinez. Miguel Angel, Pitella Giovanni, Rodberent Dagmar, Roche Libor, Schmidt Paul, Vidal Quadras Alejo, Wallis Diana, Wieland Reiner. Mamy więcej niż 14 kandydatów. Avem mai mult de 14 candidați și există doar 14 posturi de vicepreședinți. De aceea trebuie să trecem la vot. La prima rundă de vot cenzorii vor fi aceiași ca și pentru postul de președinte. Deci rog cenzorii să meargă lângă urne și ei vor vota la sfârșit. Repet, având în vedere că numărul candidaților este mai mare decât numărul posturilor, conform articolului 15 aliniatul 1 din regulament, trebuie să votăm prin vot secret. Doresc să vă aduc aminte acest lucru. Vă voi citi acum această parte din regulament. Fiecare folosește un singur buletin și aleg persoanele pe care le doresc ca vicepreședinți. Vă rog să luați loc pentru că citesc un fragment foarte important din uh, regulament pentru a vă explica ce avem de făcut în următoarele 20 de minute. În prima rundă avem 14 posturi. Cei care obțin majoritatea absolută vor fi considerați